good morning, everybody. I think we can definitely start. Uh, the remote connections are working. Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cred că putem să începem. Uh, legăturile la distanță funcționează. Avem 5 persoane prezente, prezente în sală, 16 sunt conectați la distanță. Așa că prima mea întrebare de fapt, chestiune se referă la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecțiuni la aceasta, cred că putem direct să discutăm punctul 2. Nimeni, nici măcar conectat la distanță, nu pare să obiecteze față de ordinea de zi. Cât privește procesul verbal de data trecută, prima noastră ședință, de pe 23 septembrie. Procesul verbal respectiv se adoptă și acesta. Nu văd pe nimeni să obiecteze. Așadar, putem să trecem direct la treabă, la ședința propriu-zisă. E vorba de a începe o misiune extrem de importantă, aceea de a încheta în ceea ce privește implementarea regulamentului uh, din 2005 privitor la transportul animalelor vii. Sper că în următoarele 12 luni vom coopera foarte bine și uh, activitățile noastre vor da roade și sper să fim cu toții plini de succes. Cât privește interpretarea, astăzi avem interpretare în franceză, germană, italiană, olandeză, în engleză, uh, elenă, spaniolă, port- uh, ungară, slovenă, slovacă și limba română. Vreau să vă reamintesc, dar știți probabil deja că de luni de zile așa funcționăm. Dacă vă conectați doar audio, deci prin telefon, de pildă, nu se poate face interpretare, deoarece interpreții trebuie să poată să vă vadă, nu numai să vă audă. Vă rog, dacă puneți întrebări, vorbiți rar, astfel încât să puteți să fiți uh, interpretați, traduși așa cum trebuie. și cine dorește să ia cuvântul să apese pe butonul Speak. Asta e deja ceva cunoscut. Bun, mă bucur foarte mult să avem astăzi prima noastră întâlnire, un schimb de vedere, de vederi cu doamna Claire Dewey, care este director uh, adjunct uh, pentru siguranță alimentară la Comisia Europeană. Vreau să vă reamintesc că primele trei sesiuni pe care ni le-am propus se vor reveri și se referă la activitățile instituțiilor europene de profil, care deci vor fi invitate aici, iar de-abia la sfârșitul lui decembrie vom putea invita experți externi din afară. Dar e bine să știm astăzi ce se face în cadrul instituțiilor, de pildă DJ Sante. La întâlnirea coordonatorilor vreau să vă transmit că am hotărât și ceva, adică nu am putut hotărâ care vor fi raportorii, n-am avut timp, ați, primis, ați primit uh, procesul verbal, însă am decis cât privește la calendar, la metoda de lucru și în ceea ce privește audierile, ca să ne punem de acord. Avem o procedură în scris ca să poată să continue activitatea și să nu avem uh, pauze. Ne vom întâlni din nou nu săptămâna viitoare, ci cealaltă, tot la nivelul coordonatorilor. Vreau să o salut pe doamna Claire Dewey de la comisie. Mă bucur că este astăzi cu noi, în legătură la distanță, în legătură cu ce se face la comisie în ce privește transportul animalelor bunăstarea animalelor, acțiuni recente, Comisia noastră anchetează, investigează eventuale încălcări ale legislației în acest domeniu. Am menționat deja uh, regulamentul 1-2005. Doamna Bruri, mulțumesc pentru prezență. Aveți cuvântul timp de 15 minute. Și apoi o primă rundă de întrebări de la coordonatori și apoi membrii ANIT, și dacă este timp, poate și o a treia rundă de interpelări. Doamnă Ruri, sunteți conectată, nu pot să vă văd deocamdată, dar iată, sunteți aici. Bun venit la comisia noastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați invitat comisia uh, să fie prezent aici, în fața comisiei dumneavoastră. Um, mă bucur foarte mult că sunt aici. Mesajul meu principal este că comisia intenționează să monitorizeze cu multă atenție, sau mai bine zis, să urmărească cu atenție ce faceți dumneavoastră în următoarele 12 luni. Suntem aici pentru a vă ajuta, pentru a răspunde la întrebări și, eventual, dacă faceți anumite uh, revelații, uh, să putem să reacționăm. Avem, bineînțeles, uh, un cadru legislativ în acest domeniu al transportului animalelor, asta în ultimii 15 ani. Mă bucur foarte mult că avem unul, din, una din, unul dintre standardele uh, de bunăstare animalelor cele mai uh, înalte din lume, care includ cât, atât creșterea animalelor cât și transportul în luna iunie, majoritatea factorilor uh, a fost de acord cu stabilirea acestei comisii de anchetă. Asta arată importanța uh, subiectului. Regulamentul din 2005 a adus multe îmbunătățiri în domeniul uh, bunăstării animalelor și statele membre trebuie să se conformeze când vine vorba de transportul animalelor în interiorul Uniunii Europene. Însă Comisia, dincolo de datele statistice, trebuie să vadă mai departe și e, e convinsă că e încă mult de lucru, mai ales când vine vorba de transportul animalelor în afara UE și mai ales în timpul verilor foarte călduroase. Țările de plecare, standardele acolo sunt foarte importante. Doamna președinte, întrerupe. Puteți vorbi eventual un pic mai rar, inclusiv pentru interpretare. Ar fi bine să avem un ritm un pic mai uh, lent. Mulțumesc foarte mult! Controlele, inspecțiile în punctul de plecare sunt deosebit de importante pentru conformitate și asta înseamnă că aceste standarde se pot menține pe toată durata călătoriei. Uh, aceste lucruri sunt în răspunderea statelor membre, dar și Comisia are un rol deosebit de jucat și noi uh, ne vom asuma această răspundere. Comisara Chiriachidis a spus că problema legată de bunăstarea animalelor este una atât morală cât și economică. Trebuie să facem totul pentru ca legislația în materie să fie implementată așa cum trebuie. Ce face Comisia? Așadar, vreau să vă spun că noi ne asumăm această sarcină cu foarte multe seriozitate. Exemple, de ani de zile încoace, Comisia a sprijinit uh, eforturile de legislație națională în domeniu printr-o rețea uh, creată, inclusiv o platformă de informare. Aceasta a fost creată în 2007 în ce privește animalele vii transportate către țări non-UE. Comisia a auditat mai multe țări membre între 2013 și 2019. În scrisoarea anuală adresată de comisie referitoare la acest subiect către veterinarii șef din statele membre le reamintește și le-a reamintit obligațiile care le revin. În momentul în care am sosit la DG Sante pe 1 iulie, Asta a fost una dintre principalele problematici care m-a preocupat, adică această scrisoare către șefii veterinari. Apoi, printr-un proiect specific, Comisia a publicat orientări uh, foarte detaliate în materie de transportul animalelor. Și asta dă deja rezultate. Astfel, s-a redus cu aproape 70% numărul de animale vii transportate pe drumuri către Turcia de pildă, în timpul verii și, și Parlamentul cu instrumentele sale și rezoluțiile sale a făcut multe în acest uh, sens. Una din februarie 2019 a arătat foarte clar care este situația actuală. Comisia consideră că Comisia dumneavoastră de anchetă va juca un rol deosebit. Ce este de făcut în continuare în contextul uh, strategiei Farm to Fork, de la fermă la furculiță, adoptată în mai. Comisia își propune să revizuiască legislația de bunăstare animalelor, inclusiv uh, problema transporturilor, până în 2023. Consiliul Agrifish de săptămâna viitoare are acest uh, punct pe ordinea de zi. Statele membre, așadar, sunt de acord că această legislație trebuie să fie modificată, îmbunătățită cât mai curând posibil. Iată de ce activitatea dumneavoastră la Comisia NIT este extrem de binevenită și oportună în ceea ce privește uh, perimetrul uh, de modificare a uh, legislației, el se va baza pe acel fitness check pe care l-am făcut în luna mai. Uh, al doilea obiectiv al, obiective, uh, al modificării legislației este a vedea uh, plusurile și minusurile acesteia și în ce măsură ea se potrivește cu strategia Farm to Fork și cum ajută bunăstarea animalelor. Pentru a asigura că această legislație răspunde ultimelor date științifice, am cerut EFSA, Autoritatea Alimentară, Siguranța Alimentară, să ne dea un aviz iar comisia dumneavoastră cu raportul său va avea un rol deosebit de jucat în tot acest proces. Așa cum am spus la început, comisia va urmări cu multă atenție activitățile dumneavoastră și va contribui cât se poate. Vreau să vă spun că punerea în aplicare a legislației actuale este foarte importantă în continuare. În 2021, comisia va aduce reguli legate de îmbunătățirea inspecțiilor transporturilor de uh, animale vii, uh, inclusiv animale transportate pe mare, acolo unde am uh, văzut cele mai multe probleme în ultima vreme. De asemenea, tot anul viitor vom avea un uh, proiect pilot legat de vacile de lapte, printre altele, un proiect care a fost impulsionat de Parlamentul dumneavoastră. De asemenea, dorim ca transportul animalelor să fie la standarde înalte și în alte țări, în țările terțe. Avem un astfel de cadru care este pus la punct de uh, Organizația Mondială a, uh, animalel, a Sănătății Animalelor, un cadru specific. De asemenea, uh, tot în anul viitor, în prima parte a anului, vom avea uh, un alt, uh, o altă măsură uh, referitoare exact la acest subiect. Comisia își dorește uh, să atragă în acest uh, proces și Centrul uh, European de Referință pentru Specii, pentru a dialoga mai bine nevoile diferitelor uh, animale transportate. Uh, inspecțiile, controlele oficiale trebuie să fie extrem de bine efectuate în domeniul bunăstării animalelor, toată lumea trebuie să-și asume uh, răspunderea, așa cum se arată și strategia de profil a Comisiei. Cu toții trebuie să ne asigurăm așadar că legislația atunci când este adoptată, este pusă în aplicare și poate fi pusă în aplicare. Uh, și asta pentru uh, toată lumea, pentru uh, toată societatea, dar și, în primul rând, pentru animalele acestea transportate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! pentru această prezentare scurtă, dar extrem de interesantă. Dau cuvântul uh, coordonatorilor care au uh, trei minute. Domnul Buda, în primul rând, este primul cu o întrebare. Și acum și apoi doamna de la comisie va răspunde imediat. Mulțumesc. The floor. Mulțumesc, doamna președintă, <clears throat> mulțumesc, doamne director, pentru expunerea făcută, într-adevăr o expunere foarte interesantă și aș dori să fac câteva considerații generale, mai ales că suntem uh, la începutul uh, activității acestei comisii extrem de importante. Sigur, suntem cu toții interesați uh, de ceea ce înseamnă asigurarea bunăstării animalelor pe toată durata vieții lor și inclusiv pe durata transportului acestora dintr-o parte în alta. În același timp, sigur, nu putem să ignorăm aceste sensibilități crescute pe bună dreptate ale societății civile, legate de condițiile în care aceste animale sunt transportate, iar aici intervine rolul nostru de a vedea ce este de făcut în această uh, direcție. O altă realitate pe care nu putem să o ignorăm este aceea că acest transport de animale vii, el trebuie să aibă loc. Fie că discutăm de transport de animale vii în interiorul Uniunii Europene, fie că discutăm de transport de animale vii în țările, uh, țările terțe, în opinia mea, el trebuie să continue. În același timp, sigur, avem transport de animale care sunt pentru prăsire și aici trebuie să avem o, o anumită abordare. Animale care sunt de companie și zilele trecute am fost sesizat de uh, cei care au uh, porumbei de columbofil care îmi spuneau că <clears throat> știau că se pregătește legislație și că vor fi puși în carantină două săptămâni și m-au întrebat cum se poate pe urmă să participe la concursul dacă stau în carantină două săptămâni. Uh, dar în același timp, sigur, avem și acel um, transport care de altfel este cel mai important cu țările, um, cu țările terțe. Această categorie este poate cea mai sensibilă cu țările terțe, deoarece un lucru este foarte clar. Transportul cu, uh, sau comerțul cu animale vii către țările terțe este o realitate care de asemenea nu poate să fie ignorată și în același timp, spun eu, nu poate să fie înlocuită în momentul de față cu absolut nimic. Și vă spun și de ce. În momentul în care noi am înlocuit sau în momentul în care noi am suspendat transportul de animale vii către țările terțe, fie că discutăm de țările arabe sau de alte țări, aceste țări s-ar reorienta să-și procure animalele vii sau uh, carnea de vită sau de uh, oaie sau de orice altceva din alte state din afara Uniunii Europene, ceea ce nu este în avantajul fermierilor din Uniunea Europeană. Bun, și atunci haideți să vedem ce facem în aceste condiții. Și aici aș întreba Comisia Europeană, pe doamna director, dacă a făcut o evaluare a implementării legislației a regulamentului 1 pe 2005 în statele membre ale Uniunii Europene. Și dacă da, care este concluzia? Și dacă nu, sau dacă sunt state care nu au implementat acest regulament, există proceduri judiciare pornite împotriva statelor membre? Pentru că degeaba avem noi o legislație la nivel european, degeaba noi vom concluziona ceva în această comisie de anchetă dacă această chestiune nu se transpune în practică în statele membre. De aceea sunt interesat să, uh, să mi se comunice în ce măsură s-a făcut o evaluare a acestei legislații și dacă sunt proceduri judiciare împotriva statelor membre. De asemenea, aș întreba Comisia dacă are în vedere să suspende transportul de animale vii pe o anumită perioadă a anului sau pune accent pe ceea ce înseamnă respectarea condițiilor de transport pe toată durata acestuia din, țările, uh, din Uniunea Europeană către țările terțe. Pentru că eu, eu cred că aici trebuie să ne concentrăm uh, sau să ne asigurăm că aceste condiții de transport și de bunăstare sunt respectate pe toată durata transportului, indiferent de perioada anului în care acest transport se face. Mulțumesc! Thanks a lot for these remarks and these questions, Mr. Buddha. I give them the... Mulțumim frumos pentru observații, domnule Buddha, și voi da cuvântul doamnei Claire Burry pentru a vă răspunde, ținând cont și de evaluarea regulamentului, doamnă Burry. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc domnului Buda pentru întrebări Înțeleg că e o întrebare cu două părți. În primul rând, ce a făcut Comisia în ceea ce privește implementarea regulamentului 1 per 2005 și apoi situația legată de UE și statele terțe și posibilitatea interzicerii exporturilor. În primul rând, vă voi spune despre implementare, ce s-a întâmplat cu implementarea regulamentului 1 din 2005. În primul rând, Comisia a făcut audituri pentru felul în care statele membre au pus în aplicare regulamentul 1 din 2005 și pentru animalele vii transportate rutier și cele transportate naval. Rezultatele au fost publicate într-un raport și în ceea ce privește transportul rutier și pe mare. La transportul rutier constatăm că mai există provocări, mai ales pentru transporturi pe distanțe lungi, pentru export, dar acestea sunt problemele care rămân în ceea ce, dar există și probleme în ceea ce privește transportul pe mare. Am făcut un audit și în România pentru a evalua starea animalelor pe transportul naval și în toate statele membre din bazinul mediteranean, cele care au nave și transport animale, toate au fost auditate în afară de Franța. La Franța avem o amânare din cauza COVID-ului, însă vom face și acolo un audit până la sfârșitul lui octombrie 2020. Statele membre sunt cele care sunt în principal responsabile cu punerea în aplicare a legislației, însă în ultimii ani, cum vă spuneam, între 2016-2019 am investit resurse depuse multe pentru a face audit în ceea ce privește transportul animalelor. Ne-am axat pe, uh, și pe porci, transportul porcilor. În 2020 am început un proiect în legătură cu bunăstarea animalelor care sunt uh, în etapa de sacrificare. Uh, în ceea ce privește implementarea legislației, comisarul Kiriakides spunea recent atunci când vedem că statele membre nu pun în aplicare legislația și nu implementează cum ar trebui, nu vom ezita să venim cu proceduri judiciare. Evident, acest sector al animalelor e unul plin de diferite emoții și nimeni nu-și dorește să fie compromisă sănătatea animalelor. UE face foarte multe în ceea ce privește transportul animalelor și acum începem să vedem și rezultatele, mai ales în ceea ce privește transportul animalelor spre Turcia când sunt temperaturi înalte. Avem asemenea plângeri și alte plângeri sunt acum uh, analizate. Avem o serie de plângeri pe care le analizăm. Avem 5 plângeri pentru transportul animalelor pe mare, câteva plângeri în ceea ce privește bunăstarea pe piața animalelor, apoi din nou transportul animalelor spre Turcia. Aici avem trei plângeri și comisarul Chiriachides, când am lansat munca pentru strategia din, de la fermă la furculiță, acolo S-a atras atenția asupra tuturor încălcărilor care există pentru transportul de animale și că acestea trebuie să fie remediate. Voi trece acum la statele terțe. Președinta intervine. Vă rugăm, vă rugăm să vă uitați spre cameră, pentru că e mai ușor pentru interpreți. Îmi pare rău că vă întrerup din nou, doamnă Burry, dar ar fi foarte bine. Mulțumesc. Cât despre exporturile spre statele terțe, Exporturile sunt posibile atât timp cât sunt făcute conform legislației relevante UE. Legislația actuală pentru animale nu prevede niciun fel de interzicere din motivele pe care domnul europarlamentar le-a menționat. Bineînțeles că avem interese comerciale în ceea ce privește animalele, Există operatorii care sunt implicați, cei care sunt în acest sector în Uniunea Europeană și se bazează pe toate acestea, însă aș sublinia faptul că în ceea ce privește condițiile pentru comerțul cu animale, statele membre care sunt responsabile cu punctul în care începe comerțul cu animalele, ele sunt cele care trebuie să se asigure că sunt făcute controlele așa cum trebuie și sunt libere să suspende exportul de animale dacă consideră că legislația nu a fost respectată dată. Mulțumesc! Mulțumim pentru primele răspunsuri la întrebările domnului Buda și acum îi dau cuvântul doamnei Carmen Avram din partea S și D, conectată la distanță. Iată o vedem. Bună dimineața, Carmen, aveți cuvântul mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnei Burry pentru prezență și pentru informațiile pe care ne le-a furnizat până acum. odată cu noul Green Deal și cu revizuirea legislației privind bunăstarea animalelor, a devenit evident că vechile metehne trebuie să dispară definitiv. Așa cum fiecare sector va fi obligat să se îmbunătățească și cel al transportului de animale vii trebuie să treacă la următorul nivel și în acest fel să ofere fără rabat toate condițiile pentru a asigura, pe de o parte, uh, bunăstarea animalelor și, pe de altă parte, să se asigure că fermierul știe că poate continua să-și crească animalele pentru că acestea vor fi tratate cum se cuvine și după ce ies din fermă. Pentru toate acestea e nevoie însă, după cum s-a spus deja aici, de respectarea strictă a legislației pentru că altfel orice zi de întârziere și orice accident uh, au consecințe nemeritate și dramatice, atât în cazul animalelor, cât și al unui sector care oferă locuri de muncă și contribuie la bugetul național. S-a constatat însă, au constatat însă încălcări ale directivelor privind transportul de animale vii în mod repetat în mai toate statele Uniunii. Având în vedere că aceste nereguli persistă, aș vrea să o întreb pe doamna Bări dacă, în opinia ei, e o problemă de legislație care ar putea fi prea vagă sau prea permisivă sau o problemă a modului în care sunt efectuate controlele. Pentru că, deși legislația avem, vedem că până și cei care trebuie să efectueze aceste controle, uneori par niște amatori. Fie că nu știu să citească detalii tehnice privitoare la mijlocul de transport pe care îl verifică, fie sunt superficiali în controle și dau aprobări în orb. Și al doilea punct, aș vrea să o întreb pe doamna Bării, cum crede că ne putem asigura că legislația europeană e respectată în mod real și după trecerea frontierei rutiere a Uniunii, mai ales în privința timpilor și a condițiilor de descărcare, de adăpare, de hrană și de odihnă, pentru că uh, există un audit, iar în concluziile lui, pe care le-am studiat, se arată că există o practică de cumpărare la negru a vizelor, de falsificare a jurnalelor de bord și de nerespectare a obligației de descărcare a animalelor, care sunt ținute în schimb în camioane și cu trapa deschisă. Vă mulțumesc! Thanks a lot for this. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste două întrebări, una legată de legislație, ce consideră doamna Burry, unde sunt problemele reale și cum putem să garantăm faptul că regulile sunt respectate și după frontiera UE. Doamna Burry, dacă ați putea să ne răspundeți, vă rugăm. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc, doamne Avram, pentru întrebări. Cred că a pus totul foarte bine în contextul pactului ecologic și aș menționa și eu strategia de, de la fermă la, în furculiță. Sunt de acord cu dumneavoastră când spune că trebuie totul să fie accelerat acum și situația îmbunătățită. Deci e o problemă cu legislația sau cu felul în care o pun în aplicare statele membre. M-am pregătit pentru această audiere, am citit legislația ieri, nu cred că e prea permisivă, cred că e mai degrabă detaliată și clară în ceea ce privește cerințele existente. Evident, odată ce vom face evaluarea legislației, vom putea să vedem dacă au existat anumite probleme în redactarea sau în felul în care a fost concepută legislația. Pe măsură ce o vom face, vom evalua chestiuni care au de-a face, de exemplu, cu interacțiunea cu legislația care este aplicată pentru camionagii, tahograful, lucruri pe care le-ați menționat, cred eu, un aspect pe care le-am identificat complicat și trebuie să vedem cum această legislație, acest regulament, unul din 2005, se încadrează cu celelalte acte legislative existente. E o problemă cu felul în care fac controlele statele membre. Cred că răspunsul trebuie să fie da, pe baza ceea ce am văzut în urma auditelor organizate. V-am spus că am avut un program de audit extins, am putut să identificăm astfel dacă există probleme specifice și pot să vă spun că, într-adevăr, controlele ar putea fi făcute făcute într-o manieră mai bună, așa că ați pus punctul pe ei când ați spus că e un lucru pe care trebuie să-l analizăm. Însă, cum vă spuneam, refitul legislației ne va permite să vedem cum e făcută legislația, cum se îmbină cu celelalte acte legislative existente. Dar dovezile de la audit n-au spus acest lucru. Dacă am înțeles bine, spune doamna președinte, a mai existat și o altă întrebare. Cum garantăm faptul că sunt respectate regulile, regulamentul, odată ce se trece frontiera UE? Poate doamna, Car- doamna Carmen Avram poate să intervină din nou? Sau vi s-a răspuns la toate întrebările, doamna Avram? sure I'm happy to come back on that question. Uh, um, no, uh, there was another... Nu a mai existat o întrebare, cea legată de felul în care putem să ne asigurăm că legislația e respectată și în afara Uniunii Europene, pentru că Există audituri și am văzut după acestea că timpii, timpii legali, uh, pentru animalele care se află într-o zonă de tranzit nu sunt respectați și șoferii de obicei, în loc să aștepte un anumit timp, timpul legal până să-și continue transportul, de obicei ei stau mai puțin timp, nu uh, le dau hrană, nici apă animalelor, așa cum ar trebui de fapt să o facă și câteodată cumpără pe piața neagră toate autorizațiile de care au nevoie astfel încât să continue transportul și falsifică jurnalele de bord. Aceasta a fost întrebarea. Da, e ceea ce înțelesesem și eu, spune doamna președinte. Doamnă Burry, puteți să răspundeți la această întrebare legată de timp pentru animale? Aveți informații? Bineînțeles, cu plăcere vă răspund. Evident, statele terțe nu au obligații legate de regulamentele UE, așa că puterile noastre sunt limitate aici. Cu toate acestea, avem o hotărâre a Curții din 2015 care obligă punerea în aplicare a operatorilor UE a regulilor privind bunăstarea până la destinația finală în statele terțe, când uh, călătoria începe din Uniunea Europeană. Comisia a investit mult timp și a făcut multe eforturi alături de statele membre, astfel încât să le ajute să respecte această regulă. În primul rând să o înțeleagă și ce înseamnă. Evident, controlele care trebuie făcute când un animal pleacă din Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că pe întreaga călătorie uh, Chestiuni ca cele menționate de doamna europarlamentar vor fi acoperite. Am încercat să lucrăm și la nivel internațional să promovăm bunăstarea animalelor. De exemplu, am sprijinit un workshop uh, cu, în ceea ce privește bunăstarea animalelor la București, în România, pentru transportul pe mare în 11 iunie 2019. Pe lângă statele membre care au participat acolo, au existat experți din Algeria, Egipt, Georgia, Israel, Moldova, Liban, Tunisia. Comisia a organizat asemenea evenimente, prin ele încearcă să se asigure că nu doar statele membre își înțeleg responsabilitățile în ceea ce privește controlele care sunt impuse la începutul proceselor, dar că și statele terțe înțeleg faptul că cerințele acestea sunt puse în aplicare pe parcursul întregii călătorii și că trebuie să le respecte și ele. Vom continua cu asemenea activități de formare în contextul formare mai bună pentru alimente mai sigure și și în programul TAEX asistență tehnică și, schimb de, și schimburi în Comisia Europeană. Ne dorim să promovăm standardele de, bună, de bunăstare animalelor UE la nivel internațional și mai ales prin Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, despre care vă vorbeam în discursul meu uh, inițiali. Acolo există un al treilea plan de acțiune pentru bunăstarea animalelor în Europa din 2020 în 2022. Avem 53 de state care sunt acoperite în acest context. Turcia, Israel sunt printre acestea, Rusia, Kazahstanul, Așa că noi lucrăm să ne asigurăm că legislația UE se pune în aplicare de la punctul de plecare până la punctul de sosire, chiar dacă e într-un stat terț și lucrăm și cu statele terțe să-și îmbunătățească standardele. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul domnului Ascar Christensen de la Renew. Good morning. Good morning. Good morning. Bună dimineața. Mă auziți, da? Da, vă auzim bine. Spuneți, aveți cuvântul. Fantastic. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Și e adevărat că e o primă întâlnire a comisiei noastre, așa că aștept cu nerăbdare să lansăm această muncă deosebit de importantă. E foarte bine faptul că Parlamentul European va analiza felul în care sunt transportate animalele vii pentru că există un milion de animale care sunt transportate în fiecare an uh, înspre abatoare în cadrul Uniunii Europene sau în străinătate și trebuie să ne asigurăm că regulile sunt potrivite și că sunt urmate, aplicate și că aceste animale se bucură de gradul cel mai înalt de stare uh, în, pe durata transportului. Acesta este punctul meu de vedere pe acest subiect. Dar nu putem face niște reguli care vor uh, face până la urmă ca transportul animalelor vii în Europa să fie imposibil. Eu cred că este foarte important să avem uh, o diferențiere. Reguli pentru animalele care sunt uh, trimise înspre abatoare, reguli diferite pentru cele care sunt utilizate în scopuri de prăsilă. Nu știu care e părerea Comisiei pe acest subiect. Apoi, mai e și un alt subiect de discutat. Având în vedere că acum suntem din ce în ce mai mult într-un mediu digital, putem eventual discuta și despre utilizarea GPS-ului și eventuala utilizarea unor camere de luat vederi pentru transportul animalelor, în așa fel încât să vedem exact unde se află aceste camioane, cât timp sunt oprite undeva de-a lungul drumului pe, în Europa. Și să știți că în Danemarca există o îngrijorare în rândul șoferilor de camioane și am discutat cu ei în ultima vreme și ne spun mereu același lucru. Ei astăzi trebuie să se asigure că niciun animal nu e Uh, nu arată cu, cu lovituri, ca să zic așa, în momentul în care ajunge la destinație. Dacă se efectuează o greșeală oricât de mică, amenziile sunt usturătoare. Și e clar că asta vine și afectează uh, foarte mult felul în care sunt transportate aceste animale. Fermierii, veterinarii întreabă de asemenea dacă și comisia este la curent despre această problemă. Poate că, până la urmă, nu știu, eu numai o problemă Dan- în Danemarca, nu se știe. Dar, în orice caz, aștept cu nerăbdare să putem contribui la această muncă importantă în următorul an și să știți că sunt foarte mulți ochi asintiți asupra noastră și asupra muncii noastre. Thanks a lot for this question. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Bun, iată, trei puncte diferite, trei aspecte diferite și am să dau imediat cuvântul doamnei Burry. Dar vreau să-i amintesc un lucru, și anume care la dispoziție 3 minute pentru a răspunde, deci ar veni cam un minut pentru fiecare întrebare. Doamna Berry, aveți cuvântul. You there, Mrs. Uh, Berry? Mai sunteți conectată, doamna Berry? So there, yeah, there you are. Da, vă văd. Da, am înțeles. Sunt trei întrebări. Mai întâi, ați menționat dacă regulile aplicabile pentru animale se aplică diferit pentru cele care merg înspre abatoare și cele pentru prăsilă. După cum știți, Comisia și Uniunea Europeană avem reguli specifice pentru transportul animalelor pentru uh, abatoare și cred că din punctul nostru de vedere e clar că trebuie să avem o abordare cât mai cuprinzătoare, holistică. Sunt de acord cu dumneavoastră. În a doua, uh, al doilea aspect, ați vorbit despre utilizarea sistemelor de tracking GPS. Uh, da, ne-am gândit deja la acest lucru în 2005, atunci când s-a redactat regulamentul. Atunci Comisia a făcut un studiu pentru a vedea dacă într-adevăr trebuie să facem apel la aceste sisteme de navigație și dacă sunt utile pentru regulament. Munca pregătitoare pentru asta s-a făcut deja. Am avut diferite proiecte care au fost uh, desfășurate datorită uh, proiectului Galileo, am uh, sensibilizat de asemenea și industria și să vedem cum anume acest proiect ar putea să funcționeze. Dar, evident, au mai fost uh, câteva aspecte care trebuiau luate în considerare. Evident, tehnologic mai întâi, uh, și apoi era nevoie de asemenea de punerea, conceperea unui sistem care să respecte o serie întreagă de cerințe, protecția datelor și așa mai departe. Dacă am reușit să rezolvăm problema uh, protecției datelor și să avem astfel de aplicații care să uh, ne permită să avem un sistem de localizare uh, on, online și eventual cu utilizarea unor camere de luat vederi, da, ar fi o idee bună, dar e ceva care trebuie aprofundat și trebuie cizelat și asta în contextul revizuirii acestei legislații. Apoi ați vorbit despre problema specifică a șoferilor din Danemarca, care nu sunt neapărat competenți să evalueze dacă animalele ajung la destinație într-o stare perfectă. Uh, da, e clar că pentru asta e nevoie de profesioniști și asta e prevăzut în legislație de asemenea. Și înțeleg faptul că șoferilor le e teamă de acele amenzi usturătoare, da, e clar că e o informație foarte utilă pentru noi. Deci am notat și vom încerca să transpunem acest lucru în munca noastră de evaluare și de verificare a gradului de potrivire a legislației în momentul de față. Bun, mulțumesc foarte mult. V-ați încadrat perfect în cele trei minute pentru aceste trei întrebări. Am să dau cuvântul uh, uh, reprezentantului grupului ID, care este de asemenea conectată de la distanță și care dispune de asemenea doar de trei minute. Ms. Limmer is not connected. Dar doamna Limar nu e conectată. Nu e conectată. Bun, atunci trecem mai departe la doamna Caroline Roș. Am să dau cuvântul lui Thomas Weiss, care se pare că trebuie să ne părăsească mai devreme, așa că va intervi primul. Thomas, aveți cuvântul. Da, bună ziua tuturor și mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit și mulțumesc lui Carolin că mi-a oferit locul său pentru a interveni. Sunt, am auzit ce a spus domnul uh, Buda imediat după introducerea din partea Comisiei. E clar că avem nevoie de acest transport de animale vii pentru sectorul uh, uh, uh fermierilor. Nu putem spune că transportul uh, animalelor vii către Orientul Mijlociu nu face parte din întregul context, din această problemă. Clar, trebuie să susținem abatoarele regionale și să construim o astfel de structură regională în așa fel încât să putem evita pe viitor transportul pe distanță lungă în Uniunea Europeană și în afară. Întrebarea mea, de fapt, a fost în parte, a primit în parte răspuns. Uh, e clar că sunt uh, controle care se fac în diferite alte țări și abenzile sunt diferite. Dacă e să avem așa un fel de comparație, cam cum se desfășoară controlele, câte amenzi au fost uh, date, să știți că ar fi o informație pentru care v-aș fi recunoscător. Și de asemenea, o altă întrebare. Cum putem avea o cooperare între diferite țări, pentru că e clar că e nevoie de o colaborare între diferitele poliții ale diferitelor state membre pentru a efectua eficient aceste controle. Și e clar că aceste organisme de control nu au competență dincolo de frontieră, pentru că nu pot să meargă acolo și nu au competență sau, mă rog, ă, nu pot depăși frontiera și nu își pot desfășura aceste activități. Deci aveți idei pentru a spori această cooperare transfrontalieră. Același lucru e valabil și pentru educație, formare. În multe țări, poliția, veterinarii, să știți, nu au competențe și cunoștințe suficiente. Ce ar ce am putea să facem pentru a învăța să efectueze un control corect. Vreau să știu dacă eventual doriți să investiți într-un fel de program comun de formare pentru verificări și controle. Și o ultima întrebare legată de decizia uh, din 2015 a Curții Europene de Justiție pe care ați menționat-o. Curtea a spus foarte clar că regulile europene legislația europeană trebuie să fie aplicată până la punctul de destinație. Și întrebarea mea e clară. Noi știm că în multe cazuri acest lucru nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Mă gândesc transporturile înspre, nu știu, Rusia, Kazakhstan, Cecenia. Asta ar fi una. Dar al doua problemă reprezintă transporturile de animale vii către Orientul Mijlociu, unde noi știm foarte bine că legislația europeană nu este respectată și nici nu poate fi respectată în circumstanțele actuale. Atunci eu vă întreb, aceste transporturi cu animale vii oare ar trebui să fie interzise până în ziua în care ne asigurăm că legislația europeană într-adevăr este aplicată până la punctul de destinație final, așa cum a uh, hotărât Curtea de Justiție? Mulțumesc foarte mult, doamna Berry. Aveți cuvântul încă o dată pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Ah, uit mereu să mă tot uit la cameră. Mai întâi, în ceea ce privește evitarea distanțelor lungi, transporturilor pe distanțe lungi. Da, mă întorc aici la strategia de la furcă la furculiță. Ce stă la baza acestei strategii? Este dorința noastră de a promova un consum mai local. Deci, până la urma urmei, această strategie ar trebui să ne permită să ne asigurăm că avem lanțuri de aprovizionare cât mai scurte. Și deci, ca animalele să nu mai trebuiască să fie transportate pe distanțe foarte lungi în Europa. Acum înțeleg ce a spus dumneavoastră și anume că există diferențe de abordare între statele membre și că sunt anumite state membre extrem de eficiente în sistemul lor de control și de aplicare a amenzilor. Ați evocat cazul danez, uh, uh, unde se pare că nu e chiar așa. Acum, în acest sens, Comisia a organizat un punct de contact pentru animale pentru uh, abatoare în fiecare stat membru. Am făcut asta anul trecut și din aprilie până în septembrie 2019 aceste întâlniri au avut loc și au servit la actualizarea informațiilor referitor la stocurile disponibile. Și aceste studii, aceste rezultate sunt disponibile în 20 de limbi oficiale. Există și o platformă care a adoptat niște concluzii referitor la uh, transportul animalelor și exportul acestora, mai ales în situații de temperaturi extreme. Deci, până la urmă, avem, avem aceste informații, avem uh, tabeluri cu informații practice, avem recomandări și în contextul auditurilor și în contextul muncii pe care o o facem referitor la aplicarea regulilor, discutăm periodic cu statele membre. Acum eu înțeleg ce a spus dumneavoastră, că bun, poate sunt abordări diferite între statele membre și că uh, cel mai bine ar fi să încercăm să ne asigurăm că promovăm cele mai bune practici în rândul tuturor statelor membre și bun, știm că deocamdată încă mai sunt abordări diferite, dar tocmai asta încercăm să facem prin punctele noastre de contact, să explicăm statelor membre felul în care trebuie să opereze aceste controle și verificări și felul în care trebuie să uh, uh, Uh, utilizeze sistemul de amenzi. Apoi, eu cred că, deocamdată, dificultatea, după cum am spus deja în momentul de față, este că exporturile sunt posibile și se pot face doar cu respectarea legislației actuale, dar legislația actuală nu permite această posibilitate pentru Uniunea Europeană de a introduce o interdicție de export ceea ce reprezintă probleme nu doar în Uniunea Europeană, în felul în care uh, uh, operăm, m-am referit la asta, dar s-ar putea să fie problematic și în materie de obligații ce ne revin uh, la nivel internațional. Și autoritățile competente din statele membre sunt cele care sunt responsabile de aplicarea legislației și ele pot de hotărâ dacă da sau nu a, a, acord autorizație pentru transportul respectiv și evaluarea se face de la caz la caz. Însă ele trebuie să se asigure că bunăstarea animalelor este garantată până la destinația finală. Acum, din punct de vedere politic, clar, Comisia a tot condamnat acele operațiuni de transport care nu respectă regulile și am făcut-o periodic. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că doamna Lima încă nu e conectată. Bun, trecem la următorul vorbitor, domnul Peter Lungen. În principiu trebuie să fie conectat deja de la distanță. Da, aveți cuvântul, vă auzim. Spuneți. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața, doamna Bury. Mai întâi aș vrea să vă felicit, doamna Bury, pentru numirea dumneavoastră la acest post și așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare. Da, ați menționat raportul Dorman din 2019, care e un raport ECR, de fapt. Noi, la grupul ECR, considerăm că bunăstarea animalelor reprezintă o prioritate de vârf și raportul Dorman chiar într-adevăr ne-a ajutat să îmbunătățim situația. Raportul a recomandat înființarea unei comisii de anchetă în ceea ce privește transportul animalelor în și în afara Uniunii Europene. Deci acesta este și motivul pentru care suntem cu toții adunați și discutăm astăzi. Comisia Europeană, în mod uh, periodic, a investigat tot felul de plângeri din partea ONG-urilor care au raportat încălcări sistematice din partea statelor membre și autorităților competente și a operatorilor în acest domeniu. Din 2016, trei plângeri au fost înaintate înspre comisie în ceea ce privește statele membre și încălcările lor sistematice. Uh, au mai existat și plângeri împotriva a 13 state membre, printre care Bulgaria, Spania, Polonia, Letonia, Republica Cehă, Slovacia, Germania, Austria, Italia și Grecia. Cu a doua plângere era împotriva României și Ucrainei și cea de-a treia plângere era referitor la transportul pe mare plecând din porturi europene. Mai mult decât atât, auditurile din partea DJ Sante în 2017, 18, 2018 și 2019 au confirmat de fapt aceste plângeri. Și Comisia până în prezent a afirmat faptul că, în ciuda faptului că era la curent de aceste încălcări, până la urmă statele membre sunt cele care sunt responsabile de faptul că uh, trebuie să aplice în mod corect legislația și că statele membre lor le revine competența pentru uh, aplicarea statelor, uh, legislației în vigoare pe transportul animalelor. Dar, până la urmă, punerea în aplicare este o răspundere a Comisiei, nu? Și până acum, noastră ați declarat doar că asistați statele membre pentru a atinge conformitatea necesară. Ori asta e deja de ani de zile, da? Noi ni se pare că deocamdată e cam insuficient. ECR știu că, de fapt, Comisia nu a lansat niciodată o procedură de încălcare a regulilor în vigoare și asta în ciuda unor dovezi clare și răspicate, a unor încălcări sistematice ale prevederilor legale. Cum puteți justifica o astfel de situație? Până la urmă, cine e responsabil pentru aplicarea corectă a legislației? Dacă legislația există, dar nu e corect implementată, atunci ce faceți? Aveți cumva intenția să lansați aceste proceduri de infracțiune față de acele state membre care pur și simplu nu respectă? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamnă Berry, aveți cuvântul? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului deputat Lungren, mulțumesc pentru urările de bine. Am mai spus-o și am să repet și aici am să citesc din nou din cele spuse de comisara Chiriachides. În momentul în care Comisia observă că statele membre nu fac ce trebuie, nu implementează legislația, uh, vor fi lansate acțiuni în justiție. Asta este foarte clar. Ați uh, spus că au fost niște plângeri care au fost depuse. E vorba, da, de 16 astfel de plângeri legate de transportul de animale. Ele provin din 15 state membre. Ele vizau transportul uh, pe drumuri. Am uh, transmis asta serviciul juridic, aceste plângeri, ca să vedem dacă ele reprezintă un motiv pentru a declanșa anumite uh, sancțiuni. Zece dintre ele s-au soldat cu concluzia că nu există dovezi legate de posibilitatea de a declanșa o acțiune, dar trei state membre uh, care au trimis animale mor sistematic în Turcia în timpul verii. Pentru aceste state membre vom lucra împreună cu ele și uh, dacă nu își vor respecta obligația, obligațiile care revine, vom aplica legislația așa cum trebuie. Ați uh, menționat și plângerile legate de transportul de animale pe mare. Noi am făcut niște audituri în acest sens, vă spuneam, ca să vedem dacă sunt suficiente dovezi pentru a continua uh, aceste anchete. Auditul uh, a fost unul foarte riguros, concluziile sale se potrivesc cu plângerile primite. În anumite cazuri vom continua procedura. Trebuie spus că noi ne asumăm răspunderea, uh, vreau să precizez, și dacă există o încălcare sistematică, sublinie sistematică a legislației UE sau naționale, atunci uh, facem ceva, dar statele membre sunt cele care primele trebuie să vegheze la respectarea regulilor. Acum urmează doamna Hazegam de la GUE, are 3 minute. Ania. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bun venit, doamnă Berry, la prima noastră ședință. Regulamentul împlinește 15 ani, referitor la transportul animalelor, și în 15 ani, timp în care s-au înregistrat tot felul de incidente. Nu suntem prea mândri de bilanț. Au fost foarte multe rapoarte transmise, multe ONG-uri v-au transmis plângeri uh, și rapoarte la comisie europenii, cetățenii au multe așteptări de la Parlament, de la Comisia noastră, dar mai cu seamă de la dumneavoastră, la Comisia Europeană. Vreau să vă întreb, doamnă Bruric, eh, cum că sunteți de acord că e nevoie de reguli mai clare în ce privește transportul animalelor, de pildă ehm, temperatura din eh, cabine, eh, vârsta la care puii de animal sunt separați de mama lor și așa mai departe. Transportul este foarte stresant pentru animale, foarte complicat, mai ales pentru uh, puii de animale. Cum să facem să avem un transport care să respecte legislația europeană în materie de bunăstare animalelor și de transport al animalelor? Vi se pare normal că porcii sunt trimiși din Europeană către China sau uh, vițelușii uh, care sunt transportați uh, departe. Ce se întâmplă, uh, bineînțeles, și cu puii de găină care sunt transportați peste tot. Săptămâna trecută, la Barajas, o gară din Madrid, uh, mii și mii de pui au, fost, au murit pentru că au fost lăsați fără mâncare, fără apă, fără nimic, într-un frig groaznic știți cumva și de animalele care sunt transportate pe calea aerului anual și în ce condiții. Cineva supraveghează aceste transporturi aeriane și, uh, aeriene și sunt uh, oare da sau nu raportate incidente. Ce se întâmplă cu transportul animalelor uh, pe distanțe mari pe vase, deci pe mare? Aveți intenția de a publica o listă a celor transportatori care încalcă permanent și în mod grav regulamentele. Mi-aduc aminte că comisarul s-a apucat deja de o astfel de listă neagră. Ea, cum, cum mai stăm cu ea? Considerați oare în sfârșit că transportul animalelor face parte uh, din tot ce înseamnă uh, politica agricolă? Curtea de Justiție din 2015 a dat o hotărâre uh, legată de faptul că Uniunea Europeană este responsabilă pentru animalele transportate chiar și după ce acestea părăsesc teritoriul european. Și vi se pare uh, o idee uh, aceea de a uh, pune o maratorie asupra transporturilor pe, term, pe distanță lungă a anumitor animale. Și, în sfârșit, și transportul în interiorul Europei Uh, și aici sunt uh, probleme, bineînțeles. Nu am timp uh, să mă, să mă refer la toate problemele și lucrurile de care am auzit în ultima vreme, dar mi-ar place să nu mai auzim de astfel de incidente în următorii 15 ani. Mulțumesc foarte mult, doamna Hazenkamp. E clar că aveți multe întrebări, doamnă Brury, doar 3 minute pentru a răspunde. Întrebările sunt multe și complexe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, doamnei Hasenkamp. Vă mulțumesc așadar uh, pentru că sunteți foarte activă, interesată de acest domeniu și, de fapt, dacă stau să, să mă gândesc, uh, doamna Hazencamp este, se găsește la originea eforturilor comisiei dumneavoastră, la existența însăși a comisiei dumneavoastră, deci e deosebit de important. Ați menționat multe lucruri importante lucruri pe care trebuie să le, ni le însușim uh, și să le avem în vedere în momentul în care dorim să modificăm legislația. Avem oare nevoie de reguli specifice legate de vârsta la care uh, animalele sunt înțărcate? Uh, și mă refer aici la transportul pe distanță mai mare sau pe timp mai lung. Uh, cred că ar fi ocazia, da, să avem reguli un pic mai stringente în acest context, în momentul în care, vă spuneam, uh, dorim să modificăm legislația. Sunt animale, într-adevăr, care încă nu au fost uh, înțărcate Uh, momentul în care sunt transportate și probabil pentru acestea trebuie reguli uh, specifice. Transportul uh, este unul stresant pentru animale pe, termen, pe distanță mai lungă, da, bineînțeles, de aceea avem reguli specifice pe transportul pe distanță mai lungă, într-adevăr. Este clar că e mai bine, e mai ușor să transporti uh, animale moarte sau uh, alte uh, componente biologice decât un animal viu. Este adevărat. Așa cum au spus stimații eurodeputați, este foarte clar că există în permanență o tensiune sau un echilibru care trebuie găsită între diferitele practici comerciale. Știm că există și multe practici care sunt uh, absolut în afara legii de transport uh, animalelor. ne a spus uh, ce s-a întâmplat la, la Madrid și multe alte cazuri și scandaluri, lucruri care se petrec inclusiv în Germania. Comisia regretă și este la curent cu acestea. Eu nu am cifre precise în legătură cu acest gen de transporturi, dar pot să vi le transmit uh, mai încolo. În uh, strategia noastră privind transportul animalelor avem niște cifre, dar uh, ele vizează 2015-2018, deci nu prea sunt la zi. Dacă avem acea listă de transportatori de care ați vorbit, nu știu eu de ea. Uh, poate că trebuie să vedem uh, despre ce este vorba. În ceea ce privește interzicerea unor exporturi, uh, pur și simplu mai mulți uh, eurodeputați au menționat asta. Exporturile nu pot să aibă loc decât dacă legislația este respectată. Legislația actuală nu ne permite un un moratoriu sau o interzicere unilaterală a importurilor, câtă vreme sunt transportatori care se conformă legislației. Nu am toate datele, este un răspuns parțial, dar vă promit că vă voi transmite datele eh, mai, mai apoi. Mulțumesc foarte mult, eh, mulțumesc eh, pentru că avem un început foarte bun de cooperare și vor mai fi multe alte întrebări în alte momente. În orice caz, mulțumesc uh, pentru tot ce ne-a spus până acum. Dau cuvântul uh, a cinci uh, colegi de la grupurile politice, după care doamna Bruri poate din nou să răspundă. Um, dau cuvântul așadar domnului Dorfman de la PPE. Dânsul are două minute de la PPE, vă rog. Good to see you. Thank you for sunt aici, vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Aș avea două întrebări. Cred că suntem cu toții de aceeași părere că transportul în ceea ce privește animalele sacrificate ar trebui să fie limitat sau mai, mai îngrădit pentru că nu ar avea altfel niciun sens, pentru că se poate găsi mai ieftin altundeva. Însă dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, din păcate trebuie să, continu- să constatăm faptul că felul în care arată acum abatoarele în Europa, am văzut că au existat probleme și cel mai recent acum, pe timpul crizei coronavirusului. Așa că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce responsabilitate avem noi în Europa? ceea ce nu au făcut până acum și trebuiau să facă abatoarele în Uniunea Europeană. reguli pe care chiar noi le-am făcut și vedem că micile abatoare nu le mai pot respecta. Așa că au trebuit să își închide porțile și atunci ne întrebăm acum cum am ajuns să ajungem la abatoare atât de mari cu condiții de sacrificare care nu sunt conforme și vedem că există aceste transporturi pe distanțe foarte lungi. Cred că în comisia noastră ar trebui să ne gândim și la acest uh, fapt. Cum putem să asigurăm condiții astfel încât să existe aceste abatoare de dimensiuni mici și locale. O a doua întrebare are de-a face cu interpretarea regulilor existente. Eu locuiesc la frontiera între Austria și Italia și aici există transport de animale, mai puțin pentru sacrificare, ci mai mult animale mici care sunt duse dinspre Austria Austria spre Italia viței, de exemplu. Și putem să vedem că, deși condițiile ar trebui să fie la fel pentru toți, interpretările în statele membre sunt foarte diferite. Transportă, transportatorii care sunt de bună credință și sunt pregătiți, au echipamentul să, bun să, tra, să transporte animalele, sunt confruntați cu veterinari care au condiții total diferite în alt stat membru. Cunoaște Comisia această situație? Ce poate să facă Comisia astfel încât aceleași reguli să fie respectate la fel și interpretate la fel? Vă mulțumesc, vă mulțumim, domnule Dorfman. Și continuă președintea în engleză, urmează doamna Isabel Carbanes din partea S și de la distanță. Isabel, good morning, good morning. Bună ziua, bună ziua tuturor. Mulțumesc Doamnă director general, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru că avem un schimb de vederi deosebit de fructuos. În afară de ce s-a spus deja, oricum știm că sunt încă multe de făcut privind transportul de animale vii în Europa și sunt profund convinsă că comisia noastră va fi un vector deosebit în acest uh, demers. Știm că aproape acum 10 ani Comisia ne-a oferit un uh, raport referitor la impactul regulamentului din 2005 și la vremea aceea, acum 10 ani așadar, identificam uh, faptul că punerea în aplicare a regulamentului este principala problemă, pentru că există interpretări diferite uh, ale cerințelor, lipsa de controle și inspecții de la statele membre și lipsa de date raportate, aspecte care împiedică implementarea corectă a regulilor și regulamentului. Ați spus că între timp s-au făcut uh, progrese, însă plângerile nu au încetat să fie depuse. Multe dintre ele vor continua să fie transmise. Avem, bineînțeles, răspunderea care revite statelor membre, autorităților respective și comisiei. Dar, pe departe, eu cred că este totuși o problemă de mentalitate. Uh, Uh, aici. E vorba de modul în care vedem animalele, dacă le vedem ca pe niște obiecte sau ca pe niște ființe simțitoare. Nu e vorba de a fi vegan sau de a fi vegetarian. Nu, e vorba de modul în care permitem unor uh, ființe simțitoare să fie plasate pur și simplu ca niște pioni într-un uh, lanț de aprovizionare. Deci, sunt de acord că e vorba de legislație și implementare, dar cred că mai mult decât atât e nevoie de o investiție mai mare în educare, în educație. Și cred că școala poate avea un rol deosebit în acest sens. Uh, dacă aveam o colectare a datelor mai armonizată, asta ar permite, bineînțeles, uh, o armonizare a practicilor în statele membre. Asta s-a menționat și într-un raport al Parlamentului um, de acum un an. Asta ar permite standarde armonizate, inclusiv ce privește trasarea condițiilor de, de transport. Însă vreau să vă întreb astăzi, în 2020, uh, ce se întâmplă, care este situația, mai ales în contextul COVID. Pe altă notă, da, îmi pare rău, n-am fost la începutul ședinței când ați uh, intervenit la început, poate ați spus, dar vreau să vă întreb un lucru. Comisia s-a angajat la o reevaluare și eventual modificare a legislației de uh, Uh, bunăstare animalelor uh, mm, și transportul animale uh, în, din do, în, înspre, cu orizontul 2023. Poate puteți să ne spuneți mai mult în legătură cu propriu-zis calendarul acestor evaluări care au loc, evaluări ale legislațiilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă rog să nu depășiți timpul de vorbire, pentru că altfel nu o să putem să dăm cu, cuvântul altor colegi. Domnul Balas Vig are cuvântul tot la, de, de la distanță, dar nu-l auzim. Nu avem sunet. Nu vă auzim și vă rog să apăsați butonul Speak. Yes, I, we take maybe Mr. Hoisek firstly and then we come back to you. Domnul Hoisek, poate Martin și apoi înapoi la dumneavoastră. Ďakujem, pani predsednička. A, a ďakujeme komisii za naozaj rozsiahle Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi mulțumesc și comisiei pentru explicații și analize. Cred că ceea ce am făcut până acum nu e suficient și mă voi concentra pe un punct și anume pe transportul spre abatoare. Cred că e o problemă importantă aceasta și una de care ar trebui să ne ocupăm și din perspectivă legislativă, însă și din perspectivă financiară de tot ceea ce ține de finanțare sub politica de agricolă comună. Cred că nu e bine ceea ce se întâmplă, chiar dacă condițiile au fost îmbunătățite, persistă probleme. Cred că pentru animale în continuare există un risc și anume un stres foarte ridicat, iar ele sunt expuse perio unor perioade îndelungate de stres doar ca să fie apoi ucise la sfârșitul transportului în abator. Așa că eu aș avea următoarea întrebare pentru comisie. Uh, Prevedeți vreun fel de posibilitate ca transportul în asemenea cazuri să fie limitat la 4 ore și am putea oare să ne gândim și la un sprijin sub PAC, să se oglindească un asemenea sprijin sub PAC, astfel încât abatoarele de dimensiuni mici să nu fie nevoite să își oprească activitățile, pentru că acestea sunt importante în Europa. Doamna președinte, încercăm să ne întoarcem, dacă e posibil, la domnul Boala și Iveghi. Nu? We see you, but we can't. Vă vedem, însă nu vă putem auzi. Îmi cer scuze. Mai încercăm. Încercăm încă o dată. Luăm următorul vorbitor și revenim la dumneavoastră. Domnul Nils Fulksam din partea S și D. Mulțumesc foarte mult! Mă bucură faptul că acum Comisia își reconfirmă promisiunea de a revizui legislația pentru transportul de animale în acest mandat. E foarte important și e un lucru pe care noi îl solicităm de mult, așa că vă mulțumesc. Aș dori să întreb Comisia Europeană. Ne spuneți că sub legislația actuală nu puteți să interziceți exporturile de animale vii spre statele terțe. Evident, un lucru adevărat adevărat, însă aveți acum șansa să o faceți odată cu revizuirea noii legislații. Eu îmi doream să vă întreb dacă e un lucru la care vă gândiți. Cu toții știm că nu putem controla condițiile când sunt exportate animale vii spre spre țări terțe. De aceea eu cred că ar trebui să interzicem acest tip de transport. Vă gândiți la o asemenea interzicere a transportului de animale vii și dacă nu, atunci care sunt argumentele dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim pentru această întrebare clară. Încercăm să revenim la domnul Bolaș Hidveghi din partea PPE. E mare păcat, vă vedem foarte bine, însă... Da, vedem că vorbiți, însă nu vă auzim. Nu vom renunța, vom încerca în continuare să luăm legătura cu dumneavoastră, dar acum îi voi da cuvântul doamnei Burry să răspundă și la aceste întrebări, după care vom încerca să revenim la dumneavoastră. Îmi pare rău, spune doamna președinte. Doamnă Burry, mulțumesc. Bine, în primul rând, pentru domnul Dorfman, bună dimineața, vă mulțumesc pentru întrebări. M-ați întrebat sau ați subliniat faptul că Europa are un rol în ceea ce privește abatoarele care există la noi, mici sau mari, micii locale. E un lucru pe care, comis, pe care comisia dumneavoastră îl va aborda. Aici atrag atenția asupra strategiei din furcă la furculiță pe care o menționam și înainte. Ideea e să încurajăm un lanț de aprovizionare mai scurt și cred că domnul Hoisig a menționat același fapt pe care îl menționez acum, pacul și dezvoltarea rurală ar putea fi utilizate ca instrumente pentru a provoca abatoarele locale și sacrificarea la animalelor la nivel local. Cred că e un domeniu pe care ați putea să îl analizați în comisia dumneavoastră. A mai existat o altă întrebare legată de diferențele în abordare între statele membre și diferențele de interpretare. Uh, Cred că și antevorbitorul menționase acest fapt. Noi suntem foarte conștienți de faptul că există interpretări diferite, de aceea avem reuniuni cu punctele naționale de contact, unde încercăm să vedem care sunt cele mai bune practici, discutăm cu punctele de contact care sunt responsabile pentru legătura cu oamenii care fac controlele pe teren, ca aceștia să înțeleagă care e intenția din spatele legislației și obiectivul ei. Cred că întrebările dumneavoastră și ale altora ne arată că există în continuare diferențe în abordare pe care va trebui să le analizăm. Domnul Cavaleais, ne spuneați că e mai mult o chestiune de educație decât de legislație și punere în aplicare. Uh, și să recunoaștem că animalele sunt uh, ființe care simt. E un principiu acceptat acum și e la baza întregii noastre legislații. Mă întorc la strategia anterioară a Comisiei și în aceea puneam același lucru, trebuie să ne axăm pe educație, pe informare. Cred că va fi interesant să vedem cât progres vom reuși să înregistrăm uh, Vom vedea odată cu evaluarea. M-ați întrebat de un calendar în legătură cu evaluarea. Avem un stadiu de la un contractant exterior acum, un studiu, acesta este finalizat acum și cred că la începutul anului viitor, în primul trimestru din anul viitor, vom putea să redactăm un, un raport al Comisiei pe baza acestui studiu și a celorlalte lucrări pe care le-am făcut, astfel încât să evaluăm strategia pentru animale. M-ați întrebat în legătură cu colectarea de date armonizate și standarde minim anume. Ca rezultat a regulamentului privind controlele oficiale, avem o, o raportare a datelor armonizată prin intermediul acestui regulament 2017-65. În plus, cum vă spuneam în introducerea mea, sub articolul 21 din regulamentul pentru controlele oficiale, vom veni cu legislație nouă astfel încât să consolidăm inspecțiile și pe nave și să existe și o bază de date UE care este dezvoltată dată de Agenția pentru Siguranță Maritimă, înseamnă că datele care vin de la controlele de acolo vor fi disponibile pentru toată lumea. Domnul Hoisig, ne spuneați că orice tip de transport pe, ter- pe termen lung nu e bun pentru animale. Cred că în legislație se recunoaște deja acest fapt. Există reguli specifice pentru pentru călătorile pe durată lungă. Ne-ați întrebat la o limitare la 4 ore a călătoriei. Înțeleg că există voci care cer o reducere a timpului la 8 ore. Preocuparea în ceea ce privește transportul pe termen lung e o preocupare validă, însă nu există dovezi acum care să spună cum, cum ar trebui să arate o limită a transportului pe specii. E o chestiune foarte complicată și nu cred că poate fi rezolvată prin a impune o singură limită de 8 ore. Este și un motiv pentru care am apelat la EFSA, EFSA să facă o actualizare a datelor științifice pe care le au pentru protecția animalelor în transport, să avem o bază științifică pe baza căreia să putem lua decizii în ceea ce privește legislația, revizuirea legislației. Și ultima întrebare a domnului domnului Fuslang, dacă comisia poate să interzică. Nu pot eu să spun așa ceva, eu nu pot să-mi iau asemenea angajamente astăzi în legătură cu o interzicere. Comisia azi ne spune am, am ascultat cu atenție ce au spus europarlamentarii, că există această nevoie de a impune o interzicere în această dimineață. Ce vom face noi? Noi vom evalua toate opțiunile, vom vedea, vom vedea care sunt uh, aspectele pro, care sunt aspectele contra și apoi comisarii sunt cei care vor trebui să răspundă și la nivel politic, să spună care consideră ei că ar fi calea de urmat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări în timpul acordat, dar să încercăm din nou să luăm legătura cu domnul Balaș Hidveghe, vă rog. Voi încerca acum, e mai bine? Da, vă putem auzi și vă vedem, spune doamna președinte. În sfârșit, nu mi-am conectat căștile, însă sper că va funcționa și așa. Voi face tot ce îmi stă în putință. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru părerile exprimate. Bunăstarea animalelor trebuie să fie, bineînțeles, punctul de plecare. După părerea mea, animalele sunt creaturile Domnului și trebuie să le respectăm și să le tratăm cât de bine posibil. Iată, există acum toate aceste dezbateri, chiar dacă în Uniunea Europeană există cele mai înal- unele dintre cele mai înalte standarde pentru bunăstarea animalelor. Sunt reguli care sunt respectate de fermieri. Când vorbim despre probleme legate de transportul animalelor, cred că acestea au mai mult de a face cu transportul și cu cu sectorul transportului și mult mai puțin cu fermierii. Cred că e un aspect important de clarificat. Pentru a putea separa bine responsabilitățile, cred că legislația relevantă ar trebui să specifice parametrii tehnici concreți pentru camioane, camioane de transport, pentru transportul pe distanță lungă. Cred că e un element important. Poate ar trebui să se specifice și vârsta animalelor, tipul de animale, ce animale până la ce vârstă au voie să fie transportate. Cred că și acest lucru ar fi fost bun, ar fi bun, pentru că în legislație nu există asemenea dispoziții, din câte știu eu. Al lucru important, timpul real de transport. Definiția ar trebui să specifice care e punctul exact al încărcării. Dacă există mai multe opriri pentru camion, diferența ar fi enormă pentru animalele care sunt încărcate în camion și trebuie să fie calculate și aceste puncte de oprire în timpul de transport transport, altceva în Ungaria. Avem o lege care interzice transportul de animale dacă temperatura depăse, depăsește 30 de grade vara, lucru care se întâmplă foarte des și atunci nu e voie să fie transportate animalelor. Animalele, evident, este greu de controlat. Probabil mecanismele de control pe dispozițiile deja existente trebuie să fie crescute. Astfel am putea contribui la un context mult mai bun în ceea ce privește transportul animalelor. Ce părere are Comisia în legătură cu aceste idei? Un ultim punct. Chiar dacă noi avem reguli mai stricte, sisteme mai stricte decât ceea ce se întâmplă în alte locuri din lume, știm că nu sunt impuse acestea pe produsele importate. Din nou, se creează în Europa o situație dezavantajoasă din perspectivă competitivă pentru fermierii noștri, pentru piețele noastre. E o situație injustă. Și aș dori și aici niște explicații. Cum putem să ne asigurăm că dacă avem reguli pentru noi, aceleași reguli să fie respectate și de partenerii exteriori? Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Mă bucur că a funcționat de această dată, doamnă Burry. Puteți să reacționați la aceste întrebări. Mulțumesc! Cred că voi menționa trei puncte. În primul rând ne vorbeați despre parametrii tehnici pentru camioane. Cum vă spuneam deja când am răspuns la una dintre celelalte întrebări, noi încercăm să vedem care este relația între regulamentul 1 din 2005 și legislația de transport, mai ales în ceea ce privește cerințele pentru tahografe și așa mai departe. Însă înțeleg că vreți să mergeți mai departe, vorbiți de parametri tehnici pentru camioane și așa mai departe, știm, dar noi încercăm să vedem care e interacțiunea cu celelalte acte legislative. Cât despre vârsta animalelor, cred că există o vârstă minimă care deja e prevăzută, însă e o chestiune care a reieșit de mai multe ori și anume specificitatea animalelor sub o anumită vârstă. Menționam că am cerut EFSA să ne dea consiliere științifică cu privire la transportul în camioane și pe nave și va fi acesta unul din aspectele care va fi acoperit în, acolo un alt punct pe care l-ați avut, un teren echitabil pentru operatorii noștri și față de cei din țările terțe. Cred că am vorbit foarte mult deja despre ce încercăm noi să facem, astfel încât să ne asigurăm că operatorii noștri nu se află într-o poziție de dezavantaj. Am menționat hotărârea curții și anume că regulile trebuie să se aplice și în punctul de destinație, dar suntem activi și în, or- în organizațiile internaționale, încercăm atât cât este posibil, de exemplu în Organizația Internațională a Sănătății pentru a animale, îi încurajăm pe aceștia să se asigure că munca pe care au făcut-o acoperă și transportul animalelor. Cu cât putem să avem mai multe discuții internaționale, cu atât va fi mai bună situația. Aș dori să consemnez și faptul că e foarte conștientă Comisia de toate acestea în strategia de la fermă la furculiță. Acolo vom impune anumite cerințe pentru operatorii noștri, fermierii noștri, toți cei din lanțul de alimente, astfel încât să ne asigurăm că avem un lanț sens durabil. În același timp recunoaștem faptul că avem nevoie de activitate internațională, avem nevoie de dialog cu partenerii internaționali și în anumite circunstanțe trebuie să ne asigurăm că regulile noastre sunt puse în aplicare și înainte să fie importate bunuri în Uniunea Europeană. Comisia cunoaște foarte bine această discuție și anume să nu fie dezavantajați operatorii noștri față de cei din statele terțe. Mulțumesc! We are now doing a second... Vă mulțumesc și acum vom face o a doua rundă de întrebări din partea deputaților. Avem șase care s-au înscris și am să încep cu doamna Anica Buna din partea ID, care este conectată de la distanță. Alo? Vă yes. Mă auziți? Da? Da, da, vă auzim foarte bine. Mulțumesc. Doamna director, Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, care este deosebit de importantă, cu atât mai mult cu cât ancheta noastră trebuie să ducă la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru animale și contăm pe comisie pentru a ține seama de raportul nostru final ce va fi publicat, pentru că raportul care există referitor la punerea în aplicare a regulamentului actual nu prea a dat roadele scontate. În consecință, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră referitor la respectarea normelor de siguranță maritimă, mai ales în materie de certificare și control al navelor care transportă animale. După cum știți, de multe ori e vorba de cargouri care sunt într-o stare foarte proastă și așa a fost cazul Cun Island în noiembrie 2019 în largul uh, României cu uh, nenumărate animale care au decedat. În Maghreb, în Orientul Mijlociu, uh, practici foarte crude de sacrificare sunt foarte curente și există uh, rapoarte care au demonstrat acest lucru. De multe ori animalele sunt lovite, sunt uh, lovite în nenumărate rânduri uh, uh, cu cuțite și ar trebui să vedem care sunt aceste condiții de sacrificare condițiile de transport maritim și condițiile de sacrificare în țările importatoare nu fac decât să contrazică total normele europene în vigoare în acest domeniu. Tocmai de aceea mi-aș dori să știu care sunt prevederile uh, Comisiei Europene pe acest subiect și până unde sunteți gata să uh, vă implicați pentru a combate aceste încălcări grave ale felului în care sunt sacrificate aceste animale. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul lui Caroline Hoss, coordonatoarea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Buri, pentru intervenția dumneavoastră. Comisia de anchetă din Parlamentul European nu este primul semnal pe care îl primește în domeniul Comisiei. Raportul de punere în aplicare votat de către Parlamentul European în 2 februarie 2019, apoi rapoartele Curții de Conturi Europene, nenumăratele scrisori din partea ONG-urilor care apără drepturile animalelor, auditurile făcute chiar de Comisia Europeană, toate aceste lucruri merg în aceeași direcție. Uniunea Europeană nu e bine pregătită și nu poate garanta că animalele nu suferă pe durata transportului. Am să vă dau un exemplu. Raportul unei auditări efectuat de, de Comisia Europeană în Franța în 2017 e oribil. Am notat concluzia generală și vă citesc din ea. Măsurile în vigoare nu oferă garanții satisfăcătoare în ceea ce privește de, um, transportul de animale vii, precum și planificarea și derularea adecvată a acestor călătorii în conformitate cu exigențele ce există în materie de bunăstare a animalelor pentru a evita acestor animale durere sau suferință absolut inutilă. Și serviciile dumneavoastră au făcut câteva recomandări foarte precise pentru a remedia aceste probleme. Și atunci mă întreb, ce face până urmă Comisia Europeană și DG Sante pentru a se asigura că aceste recomandări care există deja în propriile sale audituri se pună în aplicare și pentru a pune în aplicare de asemenea și recomandările cu Parlamentul European. Raportul acesta se referă la transportul animalelor către țări terțe. Eu vin din sudul Franței. Și să știți că am mers anul acesta în portul Set de unde pleacă animalele pe nave în țări terțe și care pot să stea pe nave zeci de zile fără să iasă, uh, sunt expuse unor temperaturi extreme. Uh, de multe ori navele sunt omologate de țările Uniunii Europene, în timp ce alte țări de fapt nu le-ar fi acceptat, în afara UE. Nu există neapărat un veterinar la bordul navei, deci odată ce animalele sunt pe navă, adio și la revedere, nu mai e niciun control. Deci, asociațiile de uh, apărare a animalelor au demonstrat că există violențe împotriva acestor animale la bordul navelor. Atunci eu vreau să știu, Comisia are date în domeniu. Și, într-o altă intervenție, a spus că vreți să îmbunătățiți condițiile de transport pe nave pentru exporturile de animale. Dar, acum, eu mă întreb, oare chiar mai trebuie să autorizăm aceste exporturi de animale pe nave, știind foarte bine că, uh, din capul locului, nu că vor avea de suferit? Mulțumesc foarte mult, Caroline Roș. Am să-i dau din nou cuvântul lui Peter Lundgren, care ar mai fi avut o întrebare de pus din partea ECR și care e conectat de la distanță. You have the floor, Peter. Peter, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Raportul Dorman cerea un transport al carcaselor în loc de transporturi de animale vii și să se transporte uh, uh, uh, material seminal în loc să transportăm animale vii. Aș dori de asemenea să știu care este părerea comisiei în ceea ce privește condițiile de sacrificare ale animalelor care să se facă cât mai aproape de locul de producție. Și apoi, de asemenea, felul în care regulamentul este respectat referitor la condițiile sociale aplicabile în cazul transportului de animale. Mă refer mai ales la șoferi, timpul, timpii de condus și așa mai departe, pentru că, evident, acești șoferi, în virtutea legislației actuale, trebuie să se oprească pe drum să se odihnească și mă gândesc că n-ar lipsi uh, să avem un pic mai multă coerență și să vedem uh, dacă există niște condiții atât de stricte pentru șoferi, atunci în ce, con- în ce fel aceștia încă mai pot să sosească la destinații în condiții potrivite și animalele în stare bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Și acum Maria Neuschel are cuvântul. Maria, ești conectată? Da? Ești? Mrs. Neuschel, could you please press the speak button? Vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Yeah. Maria, apăsați pe butonul speak. Neuschel from S&D deci din partea socialiștilor și democraților, Maria Neusen. Sper că suntem conectați acum de la distanță. Hmm. I think I give the floor. No, se pare că nu, atunci o să revenim ulterior la Maria, dar am să-i dau mai întâi cuvântul uh, lui Marisa Matias din partea GUE. Marisa? Îmi pare rău, nu pot să afișez imaginea.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 Da, mulțumesc, doamna președinte. Mă auziți? Mă vedeți? Da? Bun, foarte bine. Să știți că am o întrebare foarte succintă pe care vreau să o adresez comisiei. Aș vrea să știu dacă eventual comisia s-a gândit deja, oare, la faptul că nu avem doar problema transportului acestor animale înspre abatoare, ci că ar trebui să ne gândim și la modul de producție pe care îl avem în momentul de față. Pentru că avem acum un sistem agricol care e așa organizat încât porcii olandezi sunt hrăniți cu ceva care vine din altă parte și apoi sunt transportați pentru a fi sacrificați în cu totul a treia, al treilea loc. Deci, e clar că trebuie să vorbim despre transportul acestor animale înspre abatoare, înspre țări terțe, dar până la urma urmei ar trebui să avem totuși o privire mai de ansamblu, pentru că există și transporturi între diferitele exploatații agricole uh, aici în Europa, acolo unde se nasc animalele, a doua exploatație unde sunt îngrașate animalele, a treia exploatație unde sunt sacrificate. Oare n-ar trebui să regândim tot acest sistem? Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Noișel, și acum dau cuvântul domnului De Castro din partea socialiștilor și democraților. Vă rog. Seem to be connect. Dar se pare că nu e conectat? Bun, atunci am să am să dau imediat cuvântul uh, doamnei Claire Berry din partea Comisiei pentru a răspunde la această rundă de întrebări. Să știți că avem o oarecare întârziere, așa că v-aș ruga pe scurt. Okay, thank you very much, Mulțumesc, doamna președinte. Din întrebările ce mi-au fost adresate, mai ales din partea doamnei Bruna și Noișel, au fost câteva întrebări referitor la bunăstarea animalelor în transportul maritim uh, și fluvial. Da, știu, am auzit că sunt cazuri oribile care au, au avut loc recent, deci vă înțeleg îngrijorările. Eu cred că un element cheie aici ar fi, și vreau să-l mai sublez încă o dată, pentru că, într-adevăr, mi se pare important, e faptul că uh, acum, în articolul 21, referitor la eficiența controalelor, putem avea legislație pentru a consolida um, inspecțiile la bordul navelor care transportă animale. Și deci vom face asta cât mai repede cu putință, pentru că actele delegate și de implementare pe care le așteptam în virtutea acelei legislație vor fi adoptate în 2021. Deci, controlul, uh, regulamentul referitor la eficiența controalelor, care face parte din această, acest pachet de legislație, prevede că regulile de bunăstare uh, trebuie să se aplice porturilor în momentul în care se fac inspecții. Deci asta ne va permite să investigăm, să anchetăm mai bine ce și cum cu aceste porturi. Cineva s-a referit la auditurile pe care chiar și Comisia le-a realizat. Evident, acestea reprezintă o bază de lucru în așa fel încât ca noi să putem acționa și, evident, vom ține seama de ele în momentul în care vom redacta actele delegate necesare pentru legislație, pentru că acum știm că există dificultăți, există probleme în aplicarea regulilor actuale și acestea vor fi luate în considerare în momentul în care vom, aplica, uh, vom adopta legislația de implementare. Vreau să subliniez încă o dată, avem acest program de auditare și am auditat aproape toate statele membre din Mediterana, încă n-am reușit să revenim încă o dată în Franța, să reaudităm. Dar o să o facem, să știți, până la sfârșitul acestei luni. Vom face o verificare uh, referitor la situația din Franța. Deci nu e vorba doar de acte de implementare care ne vor da anumite competențe și posibilități de uh, aplica legea, dar în următoarele săptămâni ne vom uh, uh, interesa concret care e situația, cum a evoluat aceasta în Franța. Apoi, uh, domnul deputat Lumgren s-a referit la eventualitatea de a avea Uh, abatoarele cât mai aproape de locurile unde sunt crescute aceste animale. Evident, suntem de acord cu asta și încă de ceva vreme. E clar că lanțul acesta trebuie să fie cât mai scurt cu putință și suntem de acord cu ideea că embrionii, uh, materialul seminal, carcasele ar trebui să fie cele care sunt transportate în loc să transportăm animale vii. Apoi, perioadele de odihnă, timpii de odihnă pentru o, o șofer și că e nevoie de coerență între legislația aplicabilă transporturilor în general și cea aplicabilă a aici în practică pentru camioanele cu animale. Toate acestea trebuie să se armonizeze și să ținem seama de regulamentul din 2005. Doamna Noișel spunea că și Comisia va trebui să aibă o privire mai de ansamblu, că da, avem legislație, dar uh, sistemul care există, așa cum există, trebuie regândit. Da, vom încerca să avem această privire de context, pentru că eu cred că strategia aceasta de la furcă la furculiță tocmai asta încearcă să facă, să avem un sistem alimentar durabil. Pentru că, până la urmă, urmei, despre asta e vorba, când, indiferent că discutăm de transportul de animale în diferite scopuri și trebuie să tragem învățămintele, să avem lanțuri de uh, aprovizionare cât mai scurte și așa mai departe. Deci, cu siguranță, vom încerca să avem abordarea aceasta de ansamblu, de context și să vedem cum se, uh, cum se armonizează toate aceste texte legislative diferite și să tragem cele mai bune uh, lecții din acestea. Mulțumesc foarte mult! Am înțeles că acum Paolo de Castro s-a conectat, așa că îi dau cuvântul. Davis. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Eh, innanzitutto grazie alla Commissione per questa lunga... Bună ziua, mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că ne-a dat o serie întreagă de răspunsuri foarte complete și subliniez și o aspecte deja ridicate de colegi. În primul rând, problema normelor, standardelor în materie de bunăstare animale. Eh, eh, standarde pe care le dorim toți și tot mai înalte bineînțeles că asta înseamnă și concurență neloială care există în Europa în raport cu țări care nu respectă um, aceleași standarde. Marfa lor ajunge pe piața europeană și asta este concurență neloială. Mi-ar place să avem uh, reciprocitate în acest domeniu, așa cum am spus mulți colegi și, și noi trebuie să consolidăm controlele și inspecțiile la frontiere. Statele membre pot să facă mai mult. Pe de altă parte, trebuie ca legislația în materie de transport și bunăstarea animalelor să fie într-adevăr uh, respectate, inclusiv de crescătorii noștri, de fermierii noștri. Lucrurile, bineînțeles, pot fi în continuare îmbunătățite. Este foarte clar că transportul animal nu este același pentru diferitele specii de animal. Una este să transporti bovine și alta altă specie. Sunt de acord uh, că, uh, așa cum a spus alți colegi, uh, în legătură cu ce se întâmplă cu transportul de animale care este care, animale care sunt destinate abatoarelor. Una este transporti animale pentru abatoare, altele se le muți într-o parte în alta. Și apoi mai e vorba și de pui de animale, e vorba de viței, e vorba de condițiile în care pot ca să crească și să fie transportate uh, în nordul, respectiv în uh, sudul Europei. Una este să ai animale în Spania, în Italia și așa mai departe. Deci, încă o dată, una este să duci un animal la abator și alta este să uh, transporti un animal uh, tânăr care merge poate la altă pășună pentru a fi uh, Uh, îngrășat și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! I have... Poate încă un scurt răspuns din partea doamnei Bury, după care încă patru alți deputați vor lua cuvântul și închei apoi uh, ședința. Doamna Bury, puteți reacționa la comentariile și întrebările domnului de Castro? I, I didn't, I didn't pick să știți că n-am uh, remarcat vreo întrebare specifică printre observațiile formulate de domnul De Castro. Dar bun, e adevărat că dânsul spunea că trebuie să consolidăm uh, controlele și să la frontiere și să vedem uh, relația costuri-avantaje uh, uh, în felul în care e organizat sistemul de abatoare. E adevărat că, e clar, transporturile acestea pot provoca suferință și stres la animale. Mai sunt încă pați altru deputați înscris, înscriși care vor lua cuvântul. Mai întâi, doamna Julie Le din partea IG. Bună ziua, mulțumesc, doamna președinte. Constituirea acestei uh, anchete, uh, comisii de anchetă parlamentară în Parlamentul European trebuie să aducă lumina asupra unui sector prea puțin cunoscut de public și care are o importanță capitală, pentru că în fiecare an un miliard de uh, păsări sunt transportate vii uh, în interiorul Uniunii Europene sau înspre țări terțe și regulamentul european 1 din 2005, din 22 decembrie 2004, referitor la protecția animalelor vile de lung, vii de-a lungul transportului, fixează deja o serie întreagă de măsuri de protecție și prevede și are totuși câteva lacune. Evident, legiuitorul Uh, își dorește să îmbunătățească în mod clar această reglementare și în munca ce o vom desfășura ne vom aplica asupra două aspecte majore. Bunăstarea, pe de o parte, dar și salvgardarea acestor întreprinderi din domeniu. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, la sacrificările rituale, e clar că e un subiect care va trebui să fie abordat. Uh, Problema devine evidentă când e vorba de exporturi în afara Uniunii Europene, pentru că 3 milioane de animale sunt astfel exportate către țări terțe, mai ales înspre Africa și Orientul Mijlociu. Și deși legislația europeană, în teorie, ar trebui să se aplice chiar și după ce aceste animale au depășit, au ieșit de pe teritoriul Uniunii Europene, în fapt lucrurile sunt foarte diferite. Călătorii de mai multe zile, mai multe săptămâni, chiar în condiții groaznice, într-o căldură peste 40 de grade, fără apă, fără hrană, ă, așa cum s-a spus adineauri, știm asta și până la urmă aceste animale sunt uh, ucise într-un mod atroce, încălcând toate regulile în vigoare în materie de bunăstare. Și munca noastră uh, trebuie să uh, ne permită să ne aplicăm asupra acestui subiect la care cetățenii țin foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Leșantă, și acum am să-i dau cuvântul reprezentantului verzilor, care este alături de noi în sală. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult, doamna uh, Bury, pentru răspunsurile primite până în prezent. Da, e clar că e o, schimb, e o provocare sistemică. Transportul peste tot uh, al acestor animale îndesate și înghesuite în cuști uh, încărcate pe, pe nave, ideea aceasta de a avea uh, Uh, lanțuri de aprovizionare cât mai scurte. De multe ori, până la urmă, aceste animale depind, devin drogate uh, din cauza uh, medicamentelor celor sunt administrate pentru a rămâne calme de-a lungul transportului. Da, e vorba de bunăstarea animalelor, dar până la urmă e vorba și de sănătatea noastră, nu că le mâncăm. Deci mulți fermieri chiar au dificultăți pentru a-și menține animalele în siguranță. Cel puțin în țara mea știu că așa e, în Suedia. Și făcând asta se confruntă cu o concurență neloială din partea celor care nu respectă regulile. Regulamentul trebuie să fie implementat în mod egal, echitabil peste tot în piața internă și de aceea e nevoie de egalitate de tratament. Aș dori să întreb pe doamna director general trei lucruri. De ce durează așa de mult? Adică Sincer, legislația actuală există deja de 15 ani. Al doilea rând, ce să le spun eu fermierilor mei, și sunt numeroși, care îmi spun că dacă ei au grijă de animalele lor, până la urmă asta provoacă uh, mai multă suferință per total, pentru că vor pierde cote de piață câștigate de alții fără scrupule. Și al treilea lucru, l-am menționat deja încă de la bun început, și anume cum vom spori capacitatea noastră de a introduce aceste schimbări sistemice necesare. Mulțumesc și acum să-i dau cuvântul lui Pascal Riniu din partea uh, Riniu timp de două minute. Mulțumesc foarte mult, foarte rapid și pe scurt. Mă bucur să aud uh, din partea comisiei uh, spunându-ne cât de important este acest subiect. Și nu vă supărați, dar aș vrea totuși să-mi exprim o rezervă. Aștept mai întâi să văd rezultatele, pentru că în ultimul mandat am avut o astfel de audiere și poate că vă amintiți asta, în care comisarul pe agricultură și Direcția Generală din partea comisiei ne explicase că până la urma urmei nu prea mai erau chiar așa multe probleme, că, mă rog, uh, dacă nu mă înșel, chiar o cifră de mai puțin de 1% fusese citată, demonstrând că, bun, cam asta e proporția de probleme. Dar ne dăm seama că, de fapt, nu e chiar așa și că, de fapt, și de drept, de ani, de zile, lucrurile se știu și sunt documentate. Deci, încă o dată, mă bucur de faptul că și Comisia acum chiar consideră subiectul ca fiind foarte important și să sperăm că lucrurile vor avansa, pentru că de ani de zile am tot bătut uh, pasul pe loc, am tot vorbit, am tot vorbit, dar am acționat puțin. Asta ar fi una. În al doilea rând, mai e un subiect care pe mine mă îngrijorează foarte, foarte mult și anume unul care în principiu e important pentru comisie, și anume o concurență liberă și nedistorsionată. Și știm, lucrurile sunt documentate, chiar și la televiziune în Franța, dacă nu mă șel acum o lună a uh, a fost un documentar. Există transportatori bine cunoscuți și care declară public faptul că își pierd clienți dacă ar trebui să respecte 100% legislația aplicabilă în Europa. Deci e vorba de întreprinderi care uh, se află la, pe buza prăpastiei, tocmai, tocmai ar da faliment dacă ar trebui să respecte în întregime regulile. Atunci am întrebarea să abordăm vreodată acest subiect. Bun, discutăm despre bunăstarea animalelor, dar asta nu e decât așa partea finală a întregului sistem. Există o încălcare sistematică a regulilor din partea transportatorilor și ei se află într-o situație dificilă dacă ar trebui să respecte legea. Deci aici e nevoie și de intervenție, aș spune eu, de la nivel economic. Mulțumesc foarte mult! Mă gândesc că faptul că avem o astfel de comisie e tocmai și datorită ție a oamenilor ca tine care s-au luptat din răsputere în mandatul precedent pentru a obține această, această comisie. Am să-i dau cuvântul uh, colegei noastre, Eleonora Evi. Grazie, președinte! Mulțumesc foarte mult! Uh, doamnă președinte, în primul rând mă bucur foarte mult Doamna Evi este întreruptă. We have please a lot of echo. The loudspeakers, like this, please turn it down. I, I, think, I think it should work now better. Da, e mai bine acum, doamna Evi? Da. Vă rog. În primul rând, deci vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că avem această nouă comisie de anchetă, care a fost una dintre uh, dorințele noastre cele mai puternice în ultimul mandat și care are obiective importante de îndeplinit. Ehm, în sfârșit ne apucăm de treabă, deoarece este o tematică foarte importantă. Transportul de animale vii în Uniunea Europeană este unul absolut eh, haotic, fără controle, fără inspecții și cu încălcări uh, constante ale regulamentului și condițiile sunt un adevărat uh, infern pentru multe milioane de animale. Comisia noastră trebuie să facă ceva, să descopere adevărul, să pună capăt acestui coșmar. Uh, statele membre, Comisia uh, au fiecare răspunsurile, răspunderile care le revin și dacă este cazul să răspundă dacă există suspiciuni de proastă administrare. Uh, cetățenii au trimis o serie de denunțuri și plângeri în legătură cu încălcarea regulamentului privind transportul uh, animalelor. 13 state membre, între 13 iunie și 13 iulie din acest an, Comisia în sfârșit a dat curs acestor plângeri. Uh, legătura doamnei Evi este foarte proastă și fragmentată. Uh, Doamna Evi continuă. Mie mi se pare că aceste reacții urmăresc un uh, calendar uh, foarte ciudat. Comisia ar trebui să reacționeze în maxim un an la aceste plângeri, însă în multe cazuri Comisia nu a dat curs plângerilor decât după patru ani și de-abia anul acesta când, ce coincidență, noi uh, înființam Comisia noastră la Parlament vi se pare normal uh, Comisia Europeană să mai așteptăm încă patru ani pentru a reacționa la următorul val de plângeri? Și, în sfârșit, Comisia a avut nevoie de patru ani pentru a hotărâ pe diversele cazuri semnalate și uh, este foarte clar că acum se mișcă mult mai repede și adună dovezi mult mai rapid este foarte clar că fiecare anchetă la fața locului, uh, mai ales în timp de COVID, necesită un anumit timp, dar dincolo de aceste situații și dincolo de uh, proceduri, nu credeți că datorați uh, celui care depune plângerea un anumit respect și o strângere de dovezi în toată regula? Mulțumesc foarte mult! Claire Berry, um, and I've heard Mulțumesc foarte mult. Ultimul, uh, ultima intervenție doamnei Claire Brury și doamna președinte, mulțumesc interpreților cu anticipare pentru că vom depăși câteva minute. Doamne Brury, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, m-aș referi la cele spuse de domnul Le Chanteux. A vorbit despre așteptările noastre în legătură cu Comisia ANIT. De asemenea, ea a vorbit despre sacrificarea rituală în legislația noastră. Este foarte clar că uh, animalele trebuie să fie sacrificate conform uh, cerinței de ale uh, Um, a dormi mai întâi, dar uh, nu trebuie uh, să, trebuie să fie respectate și anumite uh, obligații rituale în spiritul religiilor respective. Um, ambele aspecte așadar sunt uh, luate în considerare, pe de o parte protecția animalelor, pe de altă parte anumite cerințe și credințe religioase, care sunt și ele luate în calcul uh, în uh, legislația actuală. S-a vorbit din nou despre concurența neloială, atât în Uniunea Europeană, Știm foarte bine că există diferențe între statele membre, pentru că am văzut asta în timpul auditorilor pe care le-am făcut și plângerile pe care le-am primit reflectă acest lucru. Comisia are datoria, bineînțeles, de a veghea la implementarea omogenă a legislației europeană, dar pe de altă parte, Lenoa Evi a menționat că comisia n-a făcut nimic, nu s-a ocupat de aceste plângeri, până în momentul în care s-a înființat comisia de anchetă. Eu uh, refuz cu tărie uh, acest comentariu. Eu am ajuns recent la Degesante. Nu știu ce s-a făcut uh, în anii în care eu nu am fost aici, dar de când am venit la Dege Santa am văzut că aceste plângeri sunt luate foarte în serios. Bineînțeles că e nevoie de timp și de resurse pentru a analiza fiecare plângere. E nevoie uneori să trimitem echipe de audit pentru a culege diverse dovezi, mai ales pentru anumite tipuri de plângeri. Dar am răspuns uh, în detaliu mai devreme în legătură cu cele 16 plângeri care mai rămâneau în discuție 13 um, au fost rezolvate, 3 au rămas în, uh, în uh, suspans, asta pentru transportul pe drum. Cât privește uh, transportul pe, pe, pe mare, avem și aici altă serie deci, de plângeri. Uh, avem și la cunoștință, suntem la, uh, conștienți de ce s-a petrecut și în Franța, așa că, cum am spus, comisarul Chiriachides include aceste aspecte în următoarea strategie privind bunăstarea animalelor. Uh, nu sunt de acord că nu am făcut nimic, e adevărat că aveți dreptate, e nevoie să facem mai mult, ne-am angajat, uh, dorim să modificăm legislația, înțelegem că sunt probleme cu inspecțiile, probleme cu interpretarea regulilor, vom face o evaluare cât se poate de completă și un studiu de impact și apoi vom face propuneri pe care le veți primi în legătură cu uh, modificarea legislației în timpul acestui mandat al Parlamentului și orice, ar, oricare ar fi concluziile anchetei dumneavoastră, le vom lua în considerare cu multă atenție și ele se vor reflecta în legislație. Ați vorbit apoi și despre um, transport, despre lanțul de aprovizionare sau de logistică um, și cum se reflectă răspunderile fiecăruia la începutul, la sfârșitul acestui lanț și așa mai departe noi ne vom asigura că și uh, lanțul uh, uh de bunăstare animalelor este unul care este respectat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Claire Broly. N-a fost simplu ca exercițiu. Cred că v-ați descurcat foarte bine în două ore. Ați răspuns atâtor și atâtor întrebări. Mulțumim și deputaților pentru aceste întrebări, întrebări atât de constructive uh, și remarce. La fel, asta ne arată cât de complex este subiectul, pentru că, da, e vorba de bunăstarea animalelor, dar nu numai, e vorba de reducerea numărului de abatoare, e vorba de lanțul de aprovizionare alimentar, despre condițiile de muncă uh, ale, uh, ale șoferilor și atâtea și atâtea subiecte. E foarte important așadar să includem aici pe toți actorii implicați pentru că avem, bineînțeles, în vedere activitatea comisiei noastre, dar avem, bineînțeles, odată cu modificarea legislației care este prevăzută, ocazie, ocazie de a îmbunătăți situația animalelor atât pentru ele însele, dar cât și pentru uh, șoferi, pentru fermieri, pentru veterinari și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Cred că am avut o întâlnire foarte constructivă. Următoarea va avea loc pe 29 octombrie. Două sesiuni consecutive și apoi și atunci ne vom întâlni cu directorul, cu persoane din cadrul uh, Curții, Euro, Curții de Conturi, apoi pe cineva de la președinția germană a Consiliului Europei și uh, poate pe comisarul Veșahovski, cine știe, nu știm cine va putea să vină efectiv la următoarea noastră ședință, încercăm. Știm bine că ei sunt ocupați, deci uh, Mulțumim uh, și serviciului tehnic, o muncă care nu a fost ușor de realizat. Uh, doamna președinte, mulțumește că amabilitatea interpreților care au depășit puțin timpul de dimineață. Vă mulțumesc și la revedere!